12. Se încheie aici ordinea de zi pentru astăzi și vreau să vă mai spun că sesiunea se continuă mâine 23 octombrie la o oră neobișnuită și anume la 8.30 vom continua până la 14.30 vom avea o pauză de prânz foarte scurtă și vom continua de la ora 15 la 20 și vom avea o pauză nu prea lungă nici ea de cină și vom continua apoi de la 21 la 23. Ordinea de zi a fost publicată și se